încurajarea producției locale în uniunea europeană. vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Cutaș. Următorul are cuvântul uh, două minute, doamna Berder. Vă mulțumesc, domnule președinte.